mâine la ora 18. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Foster cu privire la punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Și dau cuvântul doamnei raportor pentru 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu există nicio îndoială că 2012 un an cheie pentru punerea în aplicare a proiectului uh, um, Single European Sky. Și în urma raportului comisiei am dorit să redactez și eu un raport din proprie inițiativă pe această temă. Și a existat o discuție foarte interesantă la Comisia Tran deja în luna iulie. Mai există multe provocări pentru punerea în aplicare acestui proiect. Traficul aerian continuă să crească, ceea ce este foarte bine, dar este nevoie de o mărire a capacităților uh, în multe dintre statele membre, pentru că altfel vor exista riscuri uh, operaționale și mai ales dacă nu sunt actualizate tehnologiile. Nu putem să ignorăm consecințele uh, unei non-aplicări a cerului unic. Un studiu SESAR a arătat că dacă această legislație se pune în aplicare, se vor face economii de milioane de tone de dioxid de carbon, se vor crea mii de locuri de muncă și vom putea să facem față concurenței în domeniul transportului aerian. Deci va fi un climat uh, optim pentru această afacere. Deci, punerea în aplicare a acordului cerului unic este indispensabil pentru uh, creșterea economică, mai ales în momente de recesiune. Și aceste efecte pozitive se vor aplica în toate statele membre și vor fi valabile pentru întregul lanț de aprovizionare și de servicii, că e vorba despre companiile aeriene sau despre uh, companiile subcontractante sau despre sectorul turismului. Mâna de lucru va trebui să fie bine calificată și va fi bine plătită. Controlorii aerieni vor putea să devină o forță de muncă mult mai mobilă, ei vor putea să-și vândă experiența în diferite țări. Sectorul aerian va deveni mult mai robust, va deveni un adevărat sector economic al secolului 21. Principala provocare este fragmentarea spațiului aerian european crearea de blocuri este un proces mult prea lent și dureros. Trebuie să trimite un mesaj puternic. Statele membre care au semnat acest proiect și l-au adoptat în urmă cu 10 ani uh, sunt uh, cele care acum bat pasul pe loc. Și uh, să nu mai vorbim de statele care au aderat la Uniunea Europeană în ultimii ani. Noi suntem lideri mondiali în ce privește dezvoltarea tehnologiilor și trebuie să ne asigurăm că principalii beneficiari, primii beneficiari de pe urma acestor invenții sunt propriile noastre companii iar uh, nu numai aviația civilă trebuie să beneficieze, ci și cea militară. Investițiile financiare în cercetare și dezvoltare pentru uh, cerul unic european au fost substanțiale și acum trebuie să culegem roadele acestor investiții. Domnule președinte, aș vrea să închei prezentarea mea spunând că m-am tot săturat să aud de ce nu putem să facem ceva, când de fapt suntem pregătiți să găsim soluții. De asemenea, facem eh, față concurenței cu țările emergente din eh, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud. Dacă nu suntem uh, pregătiți să facem față acestei concurențe, atunci nu vom mai putea decât să ne plângem de milă. Comisia trebuie să sprijine acest Parlament astfel încât să fie sancționate acele state membre care nu își respectă obligațiile. Comisarul Calas, care nu este prezent în această seară, Domnule comisar, vreau să spun că eu vă sprijin pe de întregul și vă rog să nu ezitați să luați măsurile care se impun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, stimată colegă Foster. Ajungem la sesiunea Catch de AI și începem cu domnișoara Băsescu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spațiul aerian european trebuie să devină cât mai eficient posibil, iar utilizarea, ta, iar utilizarea sa trebuie să se facă în condiții de maximă siguranță

Mulțumesc, doamna Băsescu. Acum are cuvântul domnul Daneli. Mulțumesc, domnule președinte. În aprilie 2010, peste sută de, mii de pasageri au fost afectați de consecințele vulcanului din Islanda atunci statele membre s-au grăbit să spună că cerul unic european nu mai poate să aștepte. Europa are nevoie de flexibilitate și de un cer unic european. Au trecut doi ani și jumătate și iată că ne găsim într-un impas politic. Implementarea cerului unic european pare o utopie și mai așteptăm încă să fie implementate blocurile funcționale de spațiu aerian. Acum trebuie ca voința politică să fie în sfârșit uh, direcționată și să ne scoată din inerție. Trebuie să depășim egoismele naționale și cred că nu trebuie să ne temem de simboluri. Cerul unic european este un proiect cu avantaje foarte clare și este și un simbol în același timp al integrării europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Ferreira. Obrigado, Presidente. O projeto seu único. Mulțumesc, domnule președinte. Cerul unic european de la bun început a fost asociat cu liberalizarea transportului aerian. Intenția care stă la baza acestui proiect nu este de a se dezvolta sectorul în interesul pasagerilor, ci de a se adapta cerul unic european nevoilor multina companiilor multi multinaționale și marilor companii aeriene. Interesele pasagerilor sunt uh, subordonate interesul companiilor aeriene și asta uh, pe, uh, în detrimentul uh, pasagerilor și al uh, mediului. trebuie să uităm ce s-a întâmplat. Trebuie să utilizăm mai bine spațiul aerian și că trebuie ca fiecare stat membru să uh, își păstreze suveranitatea asupra propriului său spațiu uh, aerian. Mulțumim, domnule Ferreira, domnul Banchi. tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! foster asszonnyal teljes mértékben. domnule președinte sunt pe deplin de acord cu doamna foster. în raportul dumneei vorbește despre progresele mult prea lente și răspunde la o poartă nu numai statele membre, ci și Comisia Europeană. Durează prea mult și în Europa avem nevoie de mai multă inovare. Astfel am avea locuri de muncă, am avea venituri suplimentare. O restructurare este indispensabilă și dacă am uh, beneficia uh, de uh, punerea în aplicare a acordului cer unic, am avea, așa cum a spus și doamna raportor, uh, uh, sute de uh, milioane de euro și o reducere de 55 de milioane de, uh, de tone a dioxidului de carbon emis și ne-am permite să facem față problemei șomajului. Să nu uităm că uh,

Domnul Micolași, care cuvântul în încheierea procedurii CHDI. Mulțumesc, domnule președinte. Spațiul unic european este unul dintre cele mai aglomerate din lume și acest lucru se va uh, accentua în viitor cerul unic, când se va când se va introduce cerul unic european, dacă acest lucru se va face la timp, în cele 27 de state membre um, PIB-ul ar putea crește. Um, avantajele ar fi uh, în proporție de până la 490 de miliarde de euro se vor uh, crește, va crește numărul locurilor de muncă, dar va scădea, uh, vor scădea emisiile de CO2. Este așadar foarte clar că trebuie să luptăm pentru cerul unic european. Mulțumim, domnule Micolașic. Cu aceasta se încheie procedura uh, intervențiilor spontane. Are cuvântul domnul comisar Pibalks. Domnule președinte, stimați deputați. Raportul cu privire la punerea în aplicare a acordului cerului unic vine într-un moment crucial, căci multe dintre temene se apropie. 2012 este un an de răscruce pentru acest acord. Avem nevoie de crearea celor nouă blocuri aeriene funcționale până la sfârșitul anului 2012 și de aceea Mulțumesc, doamne raportor fostă și Comisiei uh, TRAN pentru că a redactat acest raport. Punerea în aplicare a acestui acord a suscitat multe dezbateri, atât în acest for, cât și la o conferință la nivel înalt care a avut loc la Limassol. Principala concluzie cu care toată lumea este de acord în această dezbatere este că avem nevoie de punerea în aplicare completă a acestui acord pentru a putea culege roadele sale. Abordarea este în continuare fragmentată și predomină um, atitudinile care favorizează interesele naționale și care țin cont de frontierele naționale, chiar și pentru spațiul aerian. Avem mai întâi o problemă de calendar Trebuie neapărat să acționăm rapid și să accelerăm punerea în aplicare. Una dintre explicații este lipsa voinței politice din partea statelor membre. Comisia a scris recent uh, miniștrilor de transport și le-a reamintit uh, care le erau obligațiile în ce privește punerea în aplicare a acestui acord. Comisia își va intensifica eforturile în această privință pentru a garanta o punere în aplicare cât mai rapidă și dacă va fi nevoie, se vor uh, întreprinde uh, acțiuni pe plan judiciar împotriva statelor membre care nu își respectă uh, angajamentele. Și trebuie să avem o orientare uh, pentru obținerea de rezultate. Și eu consider că uh, pilonii acestui acord trebuie să fie concretizați, iar uh, um, crearea acestor uh, blocuri funcționale ar trebui să se concretizeze în uh, toate uh, beneficiile care au fost uh, menționate de către vorbitori. Astfel, toate statele membre vor putea beneficia de pe urma punerii în aplicare acestui acord. Comisia este de acord să uh, prezinte un raport în 2013 în fața Parlamentului în ce privește felul în care a evoluat uh, punerea în aplicare acestui acord, precum și pentru a prezenta eventuală strategie pentru a uh, permite finalizarea acestui proces. Nu trebuie să ne reîntoarcem la uh, masa negocierilor. Nu, trebuie să aplicăm ceea ce există deja, trebuie să simplificăm uh, legislația actuală. Nu pot decât să vă spun că acum lucrăm la niște noi propuneri care să permită grăbirea procedurii de punere în aplicare. Pentru a finaliza Uh, ceea ce nu fusese încă finalizat și pentru a consolida legislația. Intenția Comisiei este să prezinte aceste uh, noi propuneri în primăvara anului 2013. Vă mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. S-a încheiat astfel dezbaterea. Votul va avea de asemenea loc mâine, începând cu orele 18. Domnilor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Bach,